Înainte de a trece la următorul punct, vreau să vă informez că am primit din partea grupului ECR solicitare de uh, înlocuiri și de numiri în comisiile parlamentare. Lista acestor uh, înlocuiri și numiri se va regăsi în procesul verbal al sesiunii actuale. Acestea vor fi considerate aprobate în caz că nu se uh, emite niciun fel de obiecție la aprobarea procesului verbal și după această comunicare trecem la următorul punct de pe ordinea de zi,